Siamo pronti? Prendete posto? Sunteți gata? Vă rog să luați loc. Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Vom începe acum lucrările comisiei. Dacă nu aveți observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Dacă nu aveți observații înainte de sfârșitul ședinței de astăzi, procesele verbale ale ședințelor de pe 6, 17 martie și 12 aprilie vor fi considerate adoptate. Doresc să vă informez pe toți membrii comisiei că mâine, împreună cu coordonatorii, mă voi întâlni, vom, mă voi întâlni cu comisarul Dacian Cioloș pentru un schimb de idei în legătură cu Uh, legislația în domeniul agricol. În ceea ce privește vechea comitologie, această procedură va fi transformată în procedura actelor delegate și de implementare. Sper că vom ajunge la un acord în legătură cu calendarul care să permită Parlamentului să își, uh, să își uh, se achite cât de repede de rolul său de colegislator conform tratatului de la Lisabona. Aș dori să vă informez că va avea loc un workshop, un atelier pe tema competitivității sectorului agricol în Uniune pe 10 mai. Și va avea loc o ședință extraordinară pe 18 mai, la ora 19, la Strasbourg pentru a examina amendamentele, numeroasele amendamente la raportul George Lyon în legătură cu viitorul politicii agricole comune după 2013. Acestea au fost comunicările. Și acum începem schimbul de opinii cu domnul comisar John Daly, membru al Comisiei, comisar pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor. Doresc să vă urez bun venit, dragă John. și um, colegii deputați uh, sunt foarte interesați să afle programul tău de lucru uh, pentru următorii ani, pentru uh, acest mandat al Comisiei în domeniul sănătății și în domeniul fitosanitar și pentru bunăstarea animalelor și securitatea alimentară. Mulțumesc, domnule comisar Dali, pentru prezență. Îți dau cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați deputați, mă bucur să mă aflu astăzi aici. Aceasta este prima ocazie de a vă informa în legătură cu mai multe chestiuni de interes pentru această comisie. Înainte de a răspunde la întrebări, la întrebările pe care mi le veți spune. Industria agroalimentară este foarte importantă pentru economia Uniunii Europene pentru că um, este domeniul în care lucrează cei mai mulți uh, angajați și care produce cel mai, cel mai multe bunuri. De aceea este foarte importantă. Îmi doresc să menționez acest lucru pentru a sublinia contribuția foarte importantă a agriculturii și industriei agroalimentare la atingerea obiectivelor inițiativei UE 2020. Voi rămâne concentrat pe chestiunile din uh, programul de lucru al Comisiei, uh, care vor fi um, de natura mandatului meu și acestei condiții, acestei comisii, mă scuzați. Voi începe um, cu aspectele legate de plante și produse fitosanitare. Este evident că Uniunea Europeană trebuie să se protejeze de organismele care pot să facă rău plantele, plantelor. Avem nevoie de o abordare mai strategică pentru sănătatea plantelor pentru uh, a putea face față uh, bolilor care pot să apară și datorită schimbărilor climatice. O evaluare completă a regimului actual uh, este în curs și obiectivul meu este să avem o nouă strategie pentru sănătatea plantelor în 2012. Aș dori să menționez pe scurt și aplicarea noului cadru juridic în legătură cu produsele pentru protecția plantelor. Există acolo stimulente clare pentru industria pesticidelor, pentru a inova și pentru a folosi oportunitățile oferite de piață pentru a produce produse mai sigure în beneficiul tuturor. Noile produse pe viitor vom ajunge pe piață mai repede, având în vedere că termenele din procesul de autorizare vor fi mai stricte și astfel se va deschide calea accesului Uh, mai larg la produse pentru um, fermieri. În ceea ce privește organismele modificate genetic, există o acțiune în, în um, programul de lucru al Comisiei care trebuie să aibă înainte de sfârșitul lunii iunie um, o inițiativă concretă pentru a lăsa statelor membre posibilitatea de a permite sau nu cultivarea um, recolterilor uh, uh, OMG pe teritoriul lor. Acest uh, prevedere uh, corespunde liniilor directoare ale președintelui Barroso dinainte de uh, numirea colegiului de comisari. În luna ianuarie m-am angajat ca înainte de sfârșitul anului să prezint un raport um, pe această temă, inclus în programul de lucru. Serviciile comisiei se consultă în momentul de fază cu toți actorii importanți de pe piață pentru a avea un, o imagine cât mai echilibrată a situației. Și doresc să vorbesc aici și despre inovare și um, progresul științific. Eu sunt în favoarea inovării și doresc să maximizăm posibilitățile oferite de știință, dar nu cu orice preț. Voi continua Uh, să promovezi inovarea responsabilă. Inovarea trebuie încurajată activ, dar în același timp trebuie să se țină cont de chestiuni legate de risc și siguranță. Procedura strictă de autorizare a pesticidelor, pe care am menționat deja, este un exemplu bun uh, de stimulent legislativ pentru a inova. Avem nevoie de o dezbatere mult mai deschisă în legătură cu știința și reprezentanții industriei trebuie să ne dea ex, explicații în legătură cu importanța noilor produse pentru cetățeni. Așa cum știți, Comisia a publicat un comunicare în legătură cu noua strategie pentru sănătate în 2007, care se numea uh, A preveni uh, e mai bine decât a vindeca. Strategia a fost publicată în 2000, a fost completată în 2008 de un plan cu 31 de acțiuni specifice, dintre care uh, multe sunt încă în curs, iar altele au avut deja rezultate. În cadrul acestei strategii doresc să fac um, o propunere de lege europeană în domeniul sănătății animalelor pentru la anul. Trebuie să ținem cont de legătura dintre regulile europene și cele internaționale. Legislația noastră respecte recomandările și standardele, standardele Organizației pentru Sănătatea Animală. Unele dintre regulile noastre sunt chiar mai ambițioase. Uniunea Europeană are dreptul să aibă niveluri mai ridicate de protecție a sănătății oamenilor și animalelor dacă acest lucru se justifică. Planul de acțiune comunitară pentru sănătatea animalelor din 2010 se va încheia în acest an și evaluarea realizărilor sale va fi finalizată în luna decembrie. Și în acest sens uh, se evaluează cu multă atenție datele în legătură cu costurile uh, oferirii unor standarde înalte în domeniul protecției animalelor. Pe baza acestei evaluări și pe baza recomandărilor raportului OSN din partea acestei comisii, uh, pregătim o nouă strategie care să acopere politicile de sănătate animalelor uh, și bunăstarea animalelor pentru următorii 5 ani. Acum voi aborda altă temă dificilă în trecut, e vorba de protecția animalelor în timpul transportului. Comisia trebuie să facă un raport pe această temă. Acest raport este prevăzut pentru a doua jumătate a anului viitor și se va baza pe dovezi din domeniul uh, științific, precum și chestiuni legate de aspectele economice și de aplicarea regulilor europene în vigoare. Alte chestiuni care nu sunt în programul de lucru al acestui an, dar tot legate de bunăstare animală, aș dori să menționez și posibilitatea etichetării în domeniul protecției animalelor. Pentru a folosi o afirmație de la audiere, eu nu cred că trebuie să spunem consumatorilor ce trebuie să mănânce, ci cred că este datoria noastră să le spunem ce, să facem să știe ce mănâncă. Comisia a adoptat anul trecut un raport pe teme legate de etichetarea privind bunăstarea animalelor și o posibilitate de creare unei rețele de centre um, pentru bunăstarea animalelor a fost menționată. Și această idee de centre de referință uh, din raportul Boston mi se pare o idee bună. În domeniul securității și sănătății animalelor, Uniunea Europeană are un nivel uh, considerat de excelență la nivel mondial. Și există un potențial enorm în Uniune în acest uh, domeniu și cred că trebuie să-l promovăm, să-l exploatăm pentru a deschide noi oportunități pe piață. Avem uh, o marcă excelentă, haideți să o folosim cât mai bine. În ceea ce privește importurile, eu spun în mod foarte clar că produsele importate trebuie să oferă un uh, nivel de securitate echivalent cu alimentele produse în Uniune și să respecte um, standardele noastre, dar pentru competitivitate voi prezenta un raport în legătură cu dimensiunea de securitate a importurilor înainte de sfârșitul anului 2010 și în acest scop mă voi consulta cu părțile interesate pentru că este o chestiune care interesează multe lume. Dar obiectivul va fi tot acela de a ne asigura că cadrul pe care îl avem va continua să permită să avem um, produse alimentare sigure, indiferent de originea lor. În legătură cu epidemiile, um, animalelor, cred că am ajuns la într-un stadiu în care putem să luăm măsuri suplimentare fără a pune în uh, pericol securitatea consumatorilor. Am cerut serviciilor mele să prezinte posibilități, posibile modificări ale legislației europene în acest domeniu. Documentul va fi adoptat de comisie încă luna iunie și va fi, bineînțeles, trimis Parlamentului pentru a deschide calea discuțiilor colective privind viitoare modificări. O ultimă observație. Deja securitatea alimentară și um, aspectele legate de sănătatea animalelor sunt uh, de nivel foarte înalt în Uniunea Europeană. Putem să fim mândri de situația din anii recenți, eh, din ultimii ani și de faptul că oferim consumatorilor alimente sigure. Dar trebuie să ne asigurăm că măsurile care există vor fi aplicate în continuare, în mod constant, pentru că dacă ele nu sunt aplicate bine, credibilitatea cadrului nostru legislativ va fi întinată. Domnule președinte, stimați deputați, v-am dat o scurtă, um, v-am făcut o scurtă pre- uh, prezentare a chestiunilor de interes din grupul de lucru al Comisiei din acest an și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări. Vă mulțumesc! Molto bene, grazie commissario. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, îți mulțumesc pentru intervenții. S-au înscris la cuvânt mulți colegi, așa că începem imediat dezbaterea și rog colegii să respecte uh, timpul acordat pentru că avem un program foarte încărcat. Elizabeth Iegle are cuvântul mai întâi. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc că ați venit atât de repede în comisia noastră și vă mulțumesc pentru prezentare. Prezentarea dumneavoastră s-a ocupat de subiecte care ne preocupă și pe noi și asupra cărora lucrăm. Și aș avea o primă întrebare. Ați spus 2012 o nouă strategie pentru protejarea plantelor. Noi tocmai uh, am adoptat un asemenea pachet și atunci de ce ne gândim deja la o nouă strategie? Un alt subiect, o temă foarte importantă, e protecția animalelor și ați accentuat acest lucru în prezentare. Eu am fost raportor în ceea ce privește această strategie între anii 2006-2010. Și și aici am venit cu lucruri noi la nivel european. Cu siguranță că această nouă strategie, această strategie a dat un avânt nou stării, de fapt, din Europa. A spus că vă doriți să existe o lege europeană în ceea ce privește protecția animalelor. Desigur, vă referiți aici la, la armonizare, la piața internă a Uniunii Europene. <coughs> Dar v-aș ruga și următorul lucru. Pentru acele animale care nu intră sub acoperire acum, să, să fie incluse și acestea, să vă gândiți și la pisici, la animale care până acum nu au fost incluse și nu au fost incluse în această legislație. Și de câte ori vorbim despre protecția animalelor, trebuie să ne gândim la toate animalele. În ceea ce privește strategia de acum și de după, pentru noi ar fi foarte important următorul lucru ca raportoarea de acum să se asigure că la sfârșit raportul acesta va fi foarte bun și cred că așa va fi, așa că o felicit pe doamna Paulsen. Însă e important să mai întrebăm ce cum se va pune în aplicare strategia, cât de departe am ajuns în Europa la nivelul statelor membre, cum arată transportul animalelor acum, în ce state membre s-au făcut deja progrese, unde mai este de lucru. Ar trebui să discutăm toate aceste lucruri înainte de noua legislație și anume să vedem exact cum a fost pusă în aplicație până acum legislația. În ceea ce privește celelalte subiecte, în ianuarie va apărea un raport și acest lucru este foarte, foarte important. Și patentele biologice și discuția despre acestea este la fel de importantă și aș vrea să știu exact poziția dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc! Grazie, Elisabeth. Michel Dante. Mulțumesc, Elisabeth. Are cuvântul Michel Dante. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Ne-ați dat o, ne-ați prezentat o foaie de parcurs care mi se pare clară, completă și bine cadențată în timp. Avem mai multe date limită care ne orientează și pe care le vom respecta. Aș reveni la ceva despre care ați vorbit. E vorba de costul ridicat al măsurilor de protecție uh, Um, impuse producției alimentare în Europa. Ne-ați spus uh, că aceste costuri, acest cost va fi evaluat uh, și aș dori să știu ce calendar se preconizează și aceasta în perspectiva dezbaterii uh, în ce privește viitorul politicii agricole comune, pentru că aceste costuri sau supracosturi au un impact deosebit asupra impresii pe care o au oamenii în legătură cu politica agricolă comună. Și mai există o problematică specifică aici în Europa, mm, ceva nou, practic. Și cred că foarte în curând ne va trebui un cadru european adecvat. Este vorba de poluarea industrială. Peste tot în Europa există exploatații agricole care Uh, suferă din cauza uh, descoperirii de surse de poluare, dioxină, BCB și așa mai departe. Agricultorii sunt practic victime ale acestor cazuri de poluare uh, și când aceste lucruri se adeveresc, ei nu au niciun fel de cadru în care pot să se protejeze uneori, uh, la nivel local, aceste uh, evenimente pot chiar să aibă un impact deosebit. Mă gândesc uh, la zonele industriale, la incineratoare, la platformele de producție chimică. Zeci și zeci de exploatații agricole se pot regăsi în situația de a nu putea uh, Uh, pune produse pe piață pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp e o chestiune pe care va trebui să o analizăm foarte în curând la nivel european. Vă mulțumesc! Cel, Jose Bove. Poi. Domnul Jose Bove. Domnule comisar, ați intrat uh, în funcțiune, funcție de comisar de câteva luni deja și ați început uh, cu dreptul, uh, asta spun uh, în mod ironic, pentru că ați acceptat să se pună în circulație cartofi modificați genetic, Asta a produs un șoc la nivelul opiniei publice și, în general, nimeni nu înțelege de ce ați făcut asta, pentru că toate țările ceruseră ca uh, acest organism de evaluare EFSA să fie regândiți din temelii. Cum putem să acceptăm autorizarea absolut sistematică astăzi a acestor uh, produse când știm că organismul care face evaluarea nu este la înălțime uh, înălțimea provocărilor în materie de mediu, social, economice și așa mai departe. Uh, Uh, ne-ați spus de la bun început că pentru luna iulie doriți o nouă reglementare uh, cu accent pe subsidiaritate și atunci statele pot să refuze uh, produsele modificate genetic. Este clar că asta aduce un grad de complexitate suplimentară, pentru că, bineînțeles, unele state vor accepta acest lucru, altele nu, însă să nu uităm că funcționăm pe o piață comună. Statele au schimburi comerciale și de alt gen, poluarea genetică prin transporturi, contaminarea poate să apară oricând și nu cred că dăm dovadă de coerență și consecvență când facem ceea ce ați făcut dumneavoastră. Și mai există un element legat de, de, de rapoartele în curs, relațiile noastre cu Organizația Mondială a Comerțului, pentru că statele care refuză organismele modificate genetic pot să fie uh, atacate de uh, OMC. Uh, în orice caz, există contradicții între cele două niveluri de reglementare. Nu este acceptabil ca astăzi această dezbatere să aibă loc în exclusivitate numai între Comisie, Consiliu și statele membre. Uh, se trece peste voința Populară și peste Parlament. Parlamentul trebuie să dezbată aceste lucruri și nu este normal ca numai Comisia și Consiliul să se ocupe de aceste lucruri. Deci ne trebuie o, un răspuns foarte clar la aceste lucruri. O altă observație legată de alimente. De ani de zile ne luptăm și comisia ne tot spune despre calitatea alimentelor, cât de importantă este ea. Însă astăzi în ce situație ne găsim? Ei bine, există o nouă propunere care ni se poate, poate să fie un fel de McDonald's al propunerilor, un junk food, um, prin care putem să acceptăm carnea reconstituită. Produse cum ar fi Fibrimex, care a f- uh, va permite ca uh, carnea să fie aglutinată cu ajutorul acestui produs și să fie reconstituită. Și o să facem uh, fripturi uh, uh din cauciuc aglutinate, așa că nu cred că este acceptabil așa ceva și de aceea îndemn pe colegii mei să voteze în uh, plenară uh, în spiritul Comisiei Envi, care în mare parte s-a exprimat împotriva acestei propuneri și bineînțeles că vreau să știu ce credeți pe acest lucru. La prego. Domnul sau doamna Schmidt are cuvântul. Right. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, salut prezența dumneavoastră aici și apreciez eforturile făcute. Ați vorbit despre două elemente, um, grăsimile trans și transportul alimentelor. Aș dori să știu mai multe despre transportul alimentelor. Știm că există probleme legate de punerea în aplicare a acestor reglementări. Anumite state membre uh, se prezintă mai bine decât altele. Sunt chestiuni care trebuie să revină în dezbaterile noastre. Dar, nu știu, poate comisia mi se pare mie că are o abordare ușor schimbată, poate doriți un control mai mare a acestor măsuri de aplicare, noi reguli, noi proceduri. Știți că în Scoția uh, uh, avem uh, temeri mari asupra acestui subiect, poate acesta este o ocazie de a face ceva. Am o poveste de succes din Scoția pe care vă pot povesti legată de punerea în aplicare a legurilor existente. Poate nu avem nevoie de un nou cadru, ci poate nu, o mai bună implementare. În ceea ce privește grăsimile trans, Poate știți că există o declarație scrisă care ne va parveni din partea mai multor uh, parlamentari. Um, Comisia dorește interzicerea grăsimilor trans în uh, lanțul de uh, alimente. Este vorba de sănătatea populației și nu de chestiuni legate de gustul alimentelor sau de prețul acestora sperăm că în Parlament vom avea susținerea mai multor parlamentari pe acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schmidt. Acum doamna Paulson are cuvântul și apoi McInnes. Tack, herr ordförande, och välkommen hit, herr kommissionär. Jag har, känner mig just nu som en papegoja som... Uh, am impresia că sunt un fel de papagal care spune același lucru de vreo 30-40 de ani. Sunt o doamnă de o anumită vârstă, respectabilă, și nu știu dacă pot să accept să fiu un papagal. Ceea ce privește sănătatea animalelor, există o legătură cu sănătatea oamenilor, sănătatea populației. Astăzi se desprinde o problemă esențială și anume rezistența la antibiotice. Știm că am reușit să interzicem utilizarea antibioticelor ca uh, și uh, uh, um, stimulant pentru creșterea animalelor. Însă avem date statistice și o viziune de ansamblu asupra felului în care se utilizează astăzi antibioticile uh, la oameni. Însă avem nevoie de un studiu asemănător ca să știm pentru ce boli și în ce cazuri, pentru ce animale se folosesc astăzi antibioticele. Pentru că aceste antibiotice sunt la fel de importante pentru animale ca și pentru oameni. Încă o dată, spun un lucru și subliniez, un animal care suferă de o boală infecțioasă gravă uh, trebuie să primească antibiotice, ca și uh, oamenii, de altfel, în aceeași situație nu trebuie însă să utilizăm în mod neadecvat aceste medicamente extraordinare de care dispunem. Un alt subiect controversat. Îndrăznim noi oare să vorbim astăzi despre nu, noile tehnologii biologice? Uh, Mă refer la, de exemplu, la organismele modificate genetic și așa mai departe. Știm că există un context de scepticism astăzi. Astăzi știința permite manipularea genetică cu metode care tocmai n-au primit această etichetă de modificate genetic. Nu trec acum în revistă toate aceste tehnici știu că Parlamentul uh, dezbate în cadrul unor seminarii cu experți în materie și uh, nu vom putea face decât să uh, studiem aceste lucruri și apoi să și dăm legi în acest sens. Cum putem să dăm un cadru legislativ fără a avea cunoștințe în materie mai înainte de toate? Vă mulțumesc. Ines ce la parola, apoi George Lyon. Doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi urez bun venit domnului comisar. Am remarcat uh, cuvintele dumneavoastră de început în ceea ce privește prezentarea dumneavoastră și accentul pus pe strategia 2020. Acesta a apărut cam târziu în discuție, dar având în vedere aceste comentarii, vreau să pun și o întrebare la nivel de comisie și anume, uh, o posibilă redes redeschidere a discuției cu privire la acordurile bilaterale. Cred că aceasta ar avea implicații foarte importante pentru politica agricolă comună și fiind dat rolul acestui, acestei comisii în ceea ce privește carnea de vită din Brazilia, dați-mi voie să-mi exprim îngrijorările, atât ale mele cât și ale, celor, ale altor colegi, în ceea ce privește redeschiderea acestei discuții. Cât despre bun, redeschiderea acestei discuții în perspectiva bunăstării animalelor. Dar oare ar trebui să înceapă această discuție în avans față de ceea ce se va discuta la Organizația Mondială a Comerțului? Și aș vrea să știu și ce părere au fermierii europeni despre acest subiect, mai ales acum când veniturile lor au scăzut foarte, foarte mult. Ați subliniat standardele înalte care există în Uniunea Europeană. Da, e ceva ce ne dorim cu toții în Parlament dar facem foarte puține pentru a proteja piața europeană de importurile din, din statele terțe, unde standardele sunt diferite. Trebuie să discutăm despre echivalență și egal. Dacă impunem niște standarde foarte înalte, care înseamnă contul care înseamnă niște costuri mari pentru fermieri, trebuie să vedem cum vor putea aceștia să intre în competiție cu produse venite din, stăr, din țări terțe. În ceea ce privește OMG-urile, aici există diferite păreri cu privire la organismele modificate genetic. Cred că trebuie să știm care e realitatea în ceea ce privește nutrețul pentru animale. Și probabil că ar trebui să într-un răspuns scris să se discute despre sectorul alimentar în legătură cu OMG-urile. Cred că e o problemă de care trebuie să ne ocupăm și nu să o ignorăm. Transportul animalelor. Da, cred că ar trebui să existe o punere în aplicare mai bună. Nu, să nu venim cu reglementări noi când cele vechi încă nu sunt bine puse în aplicare. Ar trebui să se, să se discute și despre transportul cailor. E o problemă importantă. Acum, în ceea ce privește etichetarea. Lanțurile de supermagazine din Uniunea Europeană trebuie să fie reglementare, pentru că trebuie să știm exact ce fac acestea. Dacă ne dorim standarde înalte, atunci trebuie să existe plăți către producători. Fără acestea, noi, ca Parlament, trebuie să fim conștienți că publicul va plăti prețul. Îmi place ideea că există, uh, că Uniunea Europeană are deja un renume, dar acesta se plătește și cetățenii europeni îl plătesc. Ar mi-ar plăcea mai degrabă să ca standardele globale să fie ca ale noastre și nu să existe două standarde în competiție. Aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Problemele de care trebuie să vă ocupați sunt multe. O problemă foarte importantă pentru, acest, uh, com, pentru această comisie și mă uit la posterul, la afișul pe care scrie acest lucru și anume în ceea ce privește fermierii. Ei trebuie să producă alimente și să protejeze mediul, dar trebuie în același timp să și trăiască. So, George... Mulțumesc, doamnă McGuinness. Are cuvântul acum George Land și apoi Luis Capula Santos și apoi vom da domnului comisar posibilitatea de a răspunde în bloc. Congratulations to... Mulțumesc, aș dori și eu să îi mulțumesc domnului comisar că a venit atât de repede să ne vorbească. S-au acoperit deja punctele principale, dar am și eu trei întrebări. În ceea ce privește foaia de parcurs care va publicată în iunie, Vom vedea progrese în ceea ce privește încetarea testelor în Uniunea Europeană? Cred că s-au cele mai multe astfel de cazuri s-au identificat mult prea târziu. În al doilea rând, în ceea ce privește transportul, mai mulți colegi au abordat deja acest subiect. Ați spus că veți publica un raport în a doua parte a anului 2011 sau acestui an. Pe ce se va pune accentul? Pe punere în aplicare sau pe noi, pe o nouă legislație? Și aceasta este o chestiune care e foarte importantă în Scoția. Ați promis că veți veni cu un raport în ceea ce privește importurile și această chestiune este de mult timp discutată în această comisie. Ne îngrijorează încă faptul că unele dintre rapoarte sunt foarte bune, în ceea ce, de exemplu cel în ceea ce privește carnea din Brazilia, dar, în altele, dar mai există și niște probleme în altele Dumneavoastră sunteți mulțumit de progresele făcute sau ar trebui să se lucreze mai mult pentru a se îmbunătăți situația în ceea ce privește carnea de vită din Brazilia? Vă mulțumesc! Grazie, George. Luis. Mulțumesc, George. Luis. Obrigado, senhor Também agradeço a sua presença. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi mulțumesc domnului comisar. Am două întrebări scurte. Una dintre acestea e în ceea ce privește controlul în domeniul sănătății plantelor și măsurilor de siguranță în Uniunea Europeană. Sănătatea animală și umană sunt niște valori foarte importante, foarte importante și pentru noi, așa că vă mulțumesc pentru informațiile oferite. Însă, așa cum au spus și colegii mei, trebuie să ne asigurăm că legislația existentă este pusă în aplicare așa cum trebuie, înainte de a veni cu o nouă legislație. Îmi împart timpul între Bruxelles și Portugalia și pot să vă asigur că autoritățile devin din ce în ce mai pasive Doresc să-l întreb pe domnul comisar dacă în raport va exista și o evaluare a modului în care au fost puse în aplicare, a, a fost pusă în aplicare legislația în statele membre. Și o, una, o a doua întrebare. Așa cum știți, în în anul 2008 a avut un caz în care a o boală a ajuns din Statele Unite în Portugalia și acest lucru a fost foarte periculos. În ciuda măsurilor care au fost luate, nu a putut fi eradicată această boală iar boala s-a răspândit și în celelalte state membre. Așa că doresc să-l întreb pe domnul comisar dacă are vreun plan în ceea ce privește un plan de prevenire la nivel european pentru a împiedica răspândirea acestei boli și aceasta va avea un impact foarte mare în întreaga Europa. Possiamo lasciare qualche Mulțumesc. Eu acum cred că putem uh, să oferim uh, domnului comisar posibilitatea de a răspunde la acest prim bloc de întrebări. Apoi mai am opt colegi încă înscriși la cuvânt. Uh, John Daly, vă dau cuvântul pentru a răspunde. All of you for the, uh... Mulțumesc, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și pentru întrebări îmi dați acum posibilitatea să discut mai pe larg anumite subiecte. Recent am dat o legislație în ceea ce privește pesticidele, nu sănătatea animală. Așa că noua strategie se va, stra se va uh, axa mult mai mult pe bunăstarea animalelor. Ne vom folosi de concluziile din raportul Paulson. Le-am analizat și le-am acceptat. Aceste concluzii merg în același sens cu, așa, cu felul în care vedem noi lucrurile și doresc să-i mulțumesc doamnei Paulson pentru contribuția în acest domeniu și cu toții am putut să ne bucurăm de experiența vastă dânsei în domeniu. Transportul animalelor. Mulți dintre europarlamentari au discutat despre acest subiect. Am spus și am accentuat că înainte să venim cu o nouă, nouă legislație în acest domeniu, trebuie să analizăm în ce stadiu se află legislația existentă. Informațiile pe care le primesc sunt în felul următor legislația din prezent nu este pusă în aplicare așa cum ar trebui în toate statele Uniunii Europene. Cred că ar trebui să insistăm să, ca acestea să fie bine puse în aplicare. Trebuie să spun că raportul de la mijlocul anului 2011 nu se va concentra doar pe punere în aplicare, ci și pe, posibil, pe o posibilitate, posibilitatea de a vedea în același timp dacă au apărut noi informații sau dacă au apărut noi practici în acest domeniu și să vedem cum ar putea fi și acestea abordate. Nu vom propune o acțiune bazată doar pe punere în aplicare, care să trebuiască să fie revizuită într-un scurt timp vom avea o astfel de abordare. Însă accentul e pe ceea ce există deja. Să vedem cum e legislația acum și cum ar putea fi aceasta îmbunătățită. Primesc informații și despre relația între transportul animalelor și etichetarea în țara de origine. Animalele sunt transportate pe distanțe foarte mari pentru a se putea spune că acesta a fost sacrificat într-un anumit stat membru și nu în altul. Și aici avem nevoie de o abordare holistică să vedem cum putem să rezolvăm problemele într-un mod practic. Legat de întrebarea de regulamente și legislație. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus astăzi aici. Totul costă. Orice are un preț. Orice tip de inițiativă, orice tip de etichetare pe care îl impunem are un cost. Este foarte important să avem o viziune holistică în ceea ce privește costul legislației în industria agricolă, mai ales în ceea ce privește fermierii. Da, fermierii trebuie să aibă un trai decent, dar intră aici în joc și competitivitatea produselor pe piețele locale și pe piețele de export. În același timp, trebuie să se mențină nivelul ridicat de calitate la care am ajuns până acum. Am început acest exercițiu și, și cel în ceea ce privește bunăstarea și asta să vedem în ce stadiu sunt până acum regulamentele? și ni a am fost întrebați de beneficiul costurilor. Va trebui să abordăm um, noile limite într-un mod mai inteligent. Să trecem acum la poluarea industrială. Și această situație este una care există în mai multe state membre. Trebuie să spun că statele membre sunt responsabile, ele trebuie să se asigure că acest tip de poluare este controlat. Și vom încerca să ne asigurăm că se fac progrese în acest sens. Clonarea Comisia va prezenta până la sfârșitul anului un document cu acest subiect. Această temă este discutată în diferite cercuri în Parlament. Apreciez implicarea activă a multor membri în această dezbatere. Urmărim toate opiniile care sunt exprimate în ceea ce privește acest subiect. Și acum, în legătură cu organismele modificate genetic și cartofii modificați genetic, Cred că există un cadru legislativ care a fost stabilit în, împreună cu Consiliul și Parlamentul European în ceea ce privește luarea de decizii în acest domeniu. Acest cadru legal există, așa că nu Înțeleg comentariile conform cărora am trece peste Parlament în luarea deciziilor. Pur și simplu s-a urmat acest cadru legislativ care a fost impus Comisiei în legătură cu luarea de decizii. După discuții la consilii și în comisii, nu s-a ajuns până la urmă la o decizie, fie negativă, fie pozitivă. Există niște reguli foarte stricte și trebuie să decidem bazându-ne pe știință. Comisia a făcut tot ce se putea pentru a verifica și a avea o evaluare științifică o dată, de două ori, de trei ori și acestea să conțină toate aspectele deciziilor. Am fost întotdeauna favorabile în ceea ce privește siguranța. Comisia nu a putut decât să fie de acord. Un alt fel de rezultat nu ar fi fost benefic nimănui. Noi încurajăm ca metodologia să fie îmbunătățită. De exemplu, m-am întâlnit cu un grup și am insistat că, trebuie, că ei trebuie să, că ei trebuie să se angajeze mult mai mult în ceea ce privește inovația. Consumatorii trebuie să fie mai bine informați. Trebuie să existe un orar mai strict în ceea ce privește uh, organismele modificate genetic. Vom accentua care sunt beneficiile pentru omenire atunci când vorbim despre noi produse. Așa că trebuie să existe un contrabalans. Monitorizarea acțiunilor, a deciziilor care au fost luate trebuie să fie mult mai activă decât este acum. Eu consider că așa am avea oportunitatea de a verifica cât de bune au fost evaluările făcute și acest lucru este foarte important, dar am putea și să ne perfecționăm în ceea ce privește valorile și cum ar trebui făcute acestea în viitor. Am fost în vizită în Statele Unite la începutul săptămânii trecute și am discutat despre, și despre acest domeniu. Am cerut să facem un schimb de informații cu Statele Unite uh, și să auzim care este experiența lor în cultivarea de organisme modificate genetică, genetic. Au o experiență mult mai mare decât noi în acest domeniu. Și cred că dacă ne vom baza pe fapte, atunci nu va mai exista această dezbatere emoțională și această teamă de necunoscut care conduce până acum dezbaterile. În acest context, sunt de acord cu comentariul doamnei Paulson și anume că ar trebui să existe o dezbatere pe această temă. Noi și eu ar trebui să ne întâlnim cu oamenii de știință, cu cei care au experiență în acest domeniu, pentru a înțelege exact despre ce vorbim și ce ne pregătește viitorul. Au loc noi progrese în acest domeniu. Și de aceea cred următorul lucru. Dacă nu ne implicăm în segmentele de inovare, atunci vom rămâne în urmă, Europa va rămâne în urmă. Și nu cred că asta își dorește Europa. Și acum despre grăsimile trans. Cercetăm toate domeniile și toate produsele care afectează sănătatea umană cât despre ultima intervenție care s-a făcut în ceea ce privește sănătatea. Lucrurile stau în felul următor. Sănătatea animală și sănătatea umană sunt unul și același termen. Grăsimile trans sunt o chestiune pe care o luăm în considerare în ceea ce privește alimentele. Comisia Envi a venit cu niște amendamente care ar duce la eliminarea acestor produse din noua legislație cu privire la alimente. Noi suntem împotriva acestui lucru. Da, consumatorii au dreptul să știe ce mănâncă, dar consumatorii nu, consumatorilor nu ar trebui să li se vândă anumite produse. nu ar trebui să li se vândă anumite produse pentru că au anumite beneficii, dar în același produs mai există foarte multe substanțe care le afectează sănătatea negativ și astfel de substanțe sunt grăsimile trans. Așa că nu putem să vindem produse care să nu spună și care sunt efectele negative și substanțele nocive pe care le conțin. Tot în ceea ce privește OMG-urile, aș vrea să mai fac niște comentarii ca răspuns domnului Bove. Poluare, transport și așa mai departe. În cazul cartofilor, lucrurile nu stau așa. Planta de cartof nu are polen, așa că în transportul cartofilor, uh, nu există acest uh, pericol. Cartoful va fi crescut lângă fabricile care vor folosi această legumă, așa că aspectul transportului nu intră în discuție în, acest, în această discuție cea legată de cartof. Sigur, transportul ar, fi, ar putea fi foarte important într-un alt caz și trebuie luată în considerare și această situație și o decizie se va lua pe o bază științific, științifică. Doamna Paulson a vorbit despre rezistența la antibiotice. Sunt de acord cu dumnea ei. Noi trebuie să luptăm împotriva folosirii excesive de antibiotice la animale. Nu să le inject, injectăm foarte mult cu antibiotice pentru că acestea să nu să nu se îmbolnăvească. Cred că o asemenea abordare nu este bună și duce la probleme în acest domeniu. Importurile de carne de vită, mai ales din Brazilia. am auzit, am auzit foarte multe despre acest subiect, deși sunt de puțin timp în funcția de comisar. Informațiile pe care le primesc de la serviciul meu îmi spun că trebuie să fim foarte, foarte atenți dar că importurile de orice produs alimentar în Europa sunt sigure. Sunt importate din fabrici sau abatoare care au fost testate și certificate biroul nostru veterinar le-a testat și verificat. În ceea ce privește Brazilia, din cele 10.000 de unități care exportau spre Europa, astăzi doar 1936 astfel de unități mai fac exporturi spre Europa pentru că au certificare. Da, am auzit ce s-a spus despre redeschiderea discuțiilor Mercosur, despre negociații, ne, negocieri și cu siguranță voi discuta și despre aceste chestiuni, atât din punct de vedere al consumatorilor, cât și în ceea ce privește siguranța alimentară și agricultura. Trebuie să mai spun ceva. Europa insistă pe standarde cât de bune se poate în ceea ce privește importurile, la fel cum insistăm și în cazul producătorilor noștri. Nu reducem calitatea importurilor doar pentru a-i mulțumi pe exportatori. Bineînțeles, condițiile noastre nu pot fi identice cu ceea ce le cerem producătorilor noștri, dintr-un simplu motiv în ceea ce privește legislația, și anume, și noi trebuie să ne asigurăm că uh, tot ceea ce se întâmplă este protejat, nu doar produsul final. Cerințele noastre nu au în vedere doar calitatea alimentelor pe care le consumăm, ci și viitorul industriei și că acesta va continua să fie sigur. Acum revizuim documentele și vom veni cu o relaxare a cerințelor care există astăzi. În acest moment nu mă pot angaja în ceea ce privește relaxarea care va exista. Însă această chestiune a fost controlată. Bazându-ne pe ceea ce s-a întâmplat în trecut, credem că putem să ameliorăm unele dintre condițiile care există, fără a pune în pericol calitatea. Nu ne-am dorit să ne reîntâlnim cu criza prin care am trecut. Sper că am acoperit toate chestiunile. Vă mulțumesc! Voi avea la... Mulțumesc, domnule comisar! Veți avea apoi posibilitatea de a răspunde din nou la sfârșitul întâlnirii noastre. Doresc uh, și eu să fac o legătură între bunăstarea animală o preocupare majoră a instituțiilor europene um, cu interesele întreprinderilor. În legătură cu organismele modificate genetic, știți că este o temă importantă, delicată. Uh, dar eu cred că uh, dând științei mai multă importanță, vom, uh, acest, acest lucru ne va permite să facem uh, alegeri informate. Continuăm acum dezbaterea, dar loc colegii să respecte timpul, pentru că altfel nu vom avea timp să discutăm celelalte puncte de pe ordinea de zi. Are cuvântul mai întâi Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Dali, Țin să vă mulțumesc că ați venit atât de repede în comisia noastră. Din partea grupului meu politic, îmi doresc să colaborăm foarte bine în următorii ani. Protejarea mediului e mereu foarte importantă. Și vă voi da un exemplu foarte scurt. Am fost în Parlamentul German. Un fermier din regiunea mea a, a, s-a folosit de niște și-a făcut o fermă eoliană. Apoi, i s-a cerut, că, i s-a cerut să respecte o anumită distanță de la ferma eoliană la locul în care erau cultivate plantele. Așa că până la urmă acesta a fost uh, nevoit să renunțe la ferma eoliană pentru bunăstarea plantelor. Acum, la mulți ani după, observăm că încă legislația nu a fost încheiată în acest sens. Trebuie să lucrăm împreună asupra acestor aspecte. În ceea ce privește o nouă legislație, trebuie să avem grijă de următoarele lucruri. Când există o regiune pe care am reușit până acum să o protejăm fără să existe o anumită legislație și acum, dintr-o dată, lucrurile se schimbă, trebuie să ne fie foarte clar cum de au reușit să rămână acele arii protejate într-o stare atât de bună. Doresc să vă mulțumesc în ceea ce ați spus în legătură cu importurile și cu standardele noastre. Am, am călătorit în multe țări și m-am enervat de fiecare dată când am observat că fermierii europeni trebuie să respecte anumite leguri, iar apoi sunt importate în Europa tot felul de produse la alte standarde să ne gândim și la transportul animalelor și când veți face acest lucru, încercați să vă gândiți și la alte țări, Australia, Thailanda, Argentina. Să vedem atunci, să vedem ce au făcut și alte state în ceea ce privește transportul animalelor. E nevoie ca și alte țări să aibă măcar un standard minim în ceea ce privește transportul. Eu vin din Bavaria. În Bavaria există iazuri în care sunt crescuți mulți pești. Aici există mari probleme. Vine, vine un cârd mare de păsări și mănâncă toți peștii. Așa că am hotărât în Parlament cu o mare majoritate ca Direcția Generală să vină cu un plan în ceea ce privește aceste păsări, cormoranii acum câțiva ani, un fermier a pus 20 de mii de pești în iazul lui și a rămas doar cu câțiva. Deci trebuie să găsim o, problem, o rezolvare și la această problemă, pentru că altfel astfel de fermieri cu ferme piscicole au probleme foarte mari. Și intră aici și chestiuni legate de protecția mediului. Ceva trebuie făcut. În Europa există peste un milion de cormorani care mănâncă tone de pește și pun în pericol numeroase ferme piscicole. Au existat măsuri în trecut, dar acum trebuie găsite altele, atât cât și în interesul protecției mediului. Martin Oșling. Martin Oșling are cuvântul. Harkin. Și apoi doamna Harkin. Den Verbraucherschutzkommissar nochmal. Doresc să îl întreb din nou pe domnul comisar următorul lucru. Nu am găsit răspunsurile foarte mulțumitoare în ceea ce privește flora. De curând am fost într-un loc în care um, se cultivă această plantă și aici există o problemă foarte mare. În Germania de Nord, acești cartofi sunt transportați spre Cehia și acolo sunt mai apoi prelucrați. Așa că există o problemă cu acest cartof. Da, cartoful este o legumă foarte importantă. Noi suntem de părere că um, discuția în legătură cu antibioticele nu a fost evaluată. E vorba de o decizie care s-a luat acum mai mulți ani. Pentru noi nu e foarte clar nici următorul lucru de ce nu ați vorbit mai mult dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de comisar pentru, și pentru protecția consumatorilor de acest aspect? Ați vorbit despre uh, genetică și ați spus că ar fi o reacție emoțională, reacția noastră în acest sens. Dar eu cred că există într-adevăr baze științifice foarte clare în ceea ce privește această știință și e într-adevăr o știință. Și acum o întrebare concretă. În ceea ce privește semințele, până acum exista un regulament care spunea toleranță zero. Semințele trebuie să rămână și în viitor nemodificate genetic și acest lucru are o importanță deosebită. Și acum în ceea ce privește clonarea. În alte, în alte comisii deja s-a vorbit împotriva acestui lucru. Dumneavoastră a spus că așteptați un stu- rezultatele unui studiu și că după aceea veți, luat o, veți lua o hotărâre. Dar acționați invers de cum își dorește Parlamentul. În cazul clonelor, Parlamentul a spus foarte clar că ne dorim în primul rând să fie oprite importurile și apoi să existe un să se discute despre un cadru legal. De ce să nu procedați așa? Și doriți acum să reglementați și clonarea prin noul regulament în ceea ce privește alimentele. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Harkine. Mulțumesc, Martin. Doamna Harkin, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru prezența sa aici în această dimineață. Aș avea două întrebări. Mai întâi, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu um, nivelul scăzut de prezență a organismelor uh, modificate genetic uh, în uh, proteine, în nutrețul din proteine. Știți că Uniunea Europeană este dependentă de importuri uh, în acest domeniu uh, și uh, multe dintre țările din care importăm au diferite recolte cu organisme modificate genetic. Ați spus că dacă amânăm să luăm o hotărâre, nimeni nu va avea de câștigat. Sunt de acord pentru că avem din ce în ce mai multe alete. Aici nu e vorba despre plantarea organismelor modificate genetic. Este o problemă practică practică și trebuie să fim eficienți în acest domeniu, de aceea vreau să vă întreb ce propuneți să facem. Celelalte chestiune pe care doresc să o abordez, au abordat-o și alți colegi înaintea mea, dar pe scurt aș dori și eu să spun ceva despre asta. Ați vorbit despre uh, evaluarea costului de suportat de către fermieri și ați spus că aveți, veți avea o abordare cât mai completă a chestiunii. Uh, în această după masă vom avea o audiere pe tema veniturilor uh, uh, decente pentru agricultori. Și uh, dacă considerăm valoarea adăugată europeană, singurul sector în care valoarea adăugată a scăzut este sectorul agricol. Și în acest context, ați spus acest lucru de altfel, cred că este foarte important să avem o relație cât mai apropiată între um, Comisia pentru Agricultură și cea pentru Mediu, pentru că de multe ori nu avem abordare completă când ne referim la costurile pentru agricultori. Are cuvântul acum uh, doamna Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, că ați venit atât de repede la noi în comisie. Subiectele pe care le-ați abordat sunt foarte importante și ar fi fost bine dacă ar fi existat o rețea mai bună a resurselor. Am mai multe întrebări. Prima legată de antibiotice. Nu știu dacă e vorba de o greșeală, dar am înțeles că antibioticele folosite ca factor de creștere în Uniunea Europeană e interzisă antibioticele se administrează doar în cazul unei boli concrete la animale. Dacă există neconcordanțe în Uniunea Europeană, acestea trebuie să fie numite. În regiunea mea, din Germania, deja nu se mai folosesc antibiotice ca factor de creștere și se folosesc doar în cazul bolilor pentru anumite animale. M-a bucurat foarte mult uh, ceea ce ați spus dumneavoastră în ceea ce privește protecția plantelor și animalelor și că ne dorim un rol de lider în acest sens. Și eu consider că și în cazul importurilor trebuie să, să se respecte aceleași standarde. Trebuie să ne folosim de inițiativele legislative care există. Cred că un consumator are dreptul ca orice produs important și dacă vorbim despre carne de vită să fie la acelea standarde cu ceea ce se produce în Uniunea Europeană. Și acum vă voi da un exemplu în care probabil nu am avut o opțiune foarte bună în ceea ce privește transportul animalelor și igiena. În uh, Germania există multe măcelării care au dreptul de a sacrifica animalele. Există anumite cerințe de igienă care sunt uh, foarte exagerate și acestea pot fi îndeplinite doar de uh, instituții mult mai mari. Și există aici un conflict care trebuie luat în considerare. Pe mine, ca fermier, m-ar uh, deranja foarte mult că uh, să am, uh, să am carne și animale, dar să nu le pot sacrifica eu, ci să le duc la mai mulți kilometri pentru a putea fi sacrificate. Așa că trebuie să ajungem la un compromis. Vă mulțumesc! Prego. Poi c'è l'onorevole Danelis. Köszönöm. Biztos úr, a, abban a kérdésben, amit most említenék önnek, írtam egy levelet is. De... Vă mulțumesc. Am scris și o scrisoare despre întrebarea pe care o voi pune acum, dar vreau să vă atrag atenția și în cadrul comisiei. E vorba de o problemă foarte importantă. Autoritățile din Ungaria în ultimul timp Uh, au găsit numeroase produse și le, de exemplu legume care sunt importate din alte regiuni, cum, or, cum ar fi Asia. Iar uh, acestea conțineau substanțe nocive de 30 de ori mai multe decât permite legislația. E vorba de cantități foarte mari. Au găsit tot felul de substanțe chimice în fructe și legume care sunt interzise la nivel european. Și mai mult, au fost găsite substanțe interzise la nivel internațional. Și Marocul a, a semnat asemenea acorduri, dar totuși folosește asemenea substanțe, iar substanțele acestea sunt cancerigene e un fenomen foarte îngrijorător. Tot mai des ne întâmpinăm, ne confruntăm cu asemenea evenimente. În ultima lună au avut 10 astfel de evenimente numai în Ungaria. Țările nord-africane și țările asiatice nu au mecanisme de control. Nu există un cadru legislativ, un cadru juridic prin care am putea să ne asigurăm că produsele și alimentele care vin de acolo au fost produse în siguranță. Așa că regulamentul 178 din 2008 ar trebui să fie cel care reglementează situația importurilor. În ceea ce privește importul de miere din China, a existat o astfel de situație, importul a fost interzis, cât timp nu există un control de un mecanism de control, astfel încât să se știe clar situația acestui produs. La fel ar trebui să se facă și în cazul unor țări din Africa de Nord și din Asia. și de aceea vă rog să le atrageți atenția autorităților că e nevoie de un control, de un control mult mai puternic în acest sens. Țările afectate trebuie să coopereze astfel încât să existe mecanisme de control și un cadru juridic astfel încât să garantăm siguranța consumatorilor europeni. Mulțumesc. Acum are cuvântul Stefan Lufol. Vă rog. Doar două observații rapide. În legătură cu organismele modificate genetic, domnule comisar, nu putem uh, să rămânem în situația în care suntem. Trebuie să organizăm o dezbatere în care să se rediscute condițiile și metoda care trebuie să ne permită să abordăm această chestiune. Eu propun președintelui Comisiei pentru Agricultură să ia contact cu președinții Comisiilor pentru Mediu și Cercetare ca să organizăm o dezbatere care, în care uh, să hotărâm uh, bazele pe care vom discuta democratic chestiunea organismelor modificate genetic și cea a bio tehnologiilor. Nu putem să continuăm uh, să ne uh, pasăm obligațiile de la unii la alții și fără ca nimeni să știe exact care e situația. Astăzi știm că în acest domeniu uh, reprezentanții industriei fac presiuni Monsanto din Statele Unite și unii în Europa, mai ales în domeniul cartofului, toată lumea știe cine a făcut presiuni. Și acum, în mod democratic, trebuie să găsim mijloacele de a rezolva această problemă. Deci eu propun ca la Parlament și Comisie să organizăm în fine o dezbatere care să ne permită să alegem, să știm ce putem accepta um, în domeniul genetic și organismelor modificate genetic și ce trebuie să refuzăm. Și nu putem să ne permitem să oscilăm într-una între presiunea reprezentanților industriei și rezistența celor care refuză în numele riscurilor uh, posibile pentru societatea noastră. De aceea, domnule președinte al Comisiei Angri, vă invit să luați contact cu ceilalți președinți pentru a organiza în fine o dezbatere și un ultim element în legătură cu chestiunile legate de comerțul internațional. Domnule comisar, astăzi nu putem să spunem doar că, vom că și ceilalți trebuie să aplice aceleași reguli. Știți că nu se întâmplă așa. Ultimele acorduri bilaterale ale Uniunii Europene cu anumite țări din uh, zona andină mai ales, lasă deoparte complet toate aceste chestiuni legate de bunăstare animalelor sau de chestiuni de mediu. Deci eu propun acum ca uh, Comisia, pe baza unui articol de altfel care există în acordurile de la Marrakech articolul 20, să refacă o evaluare a regulilor altele decât cele comerciale pe care dorim să le aplicăm în negocierile de la OMC. Numai astfel vom putea avea o linie directoare clară care să permită să aplicăm în mod reglementat aceste reguli despre care vorbim cu toții și nu putem să continuăm să tot spunem vom aplica aceste reguli, dar știm foarte bine că în majoritatea cazurilor aceste reguli nu sunt aplicate în mod reciproc. Deci, vă rog, pe baza unui articol care există la OMC, să vă asumați responsabilitățile și să vă asigurați că Comisia să impună, să aibă o laxă clară legată de aplicarea regulilor altele decât comerciale, și anume uh, prevederii sociale și de mediu. Mulțumesc, Stefan și eu cred că avem nevoie de o dezbatere deschisă în legătură cu organismele modificate generic. Are cuvântul domnul sau doamna Danelis și apoi James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la decizia Comisiei de a permite să se um, producă record, recolte cu organisme modificate genetic în Uniunea Europeană. Eu cred că această decizie este contradictorie. Nu voi spune de ce sunt împotriva OMG-urilor în general, dar doresc să mă concentrez aici asupra două aspecte. Biodiversitatea este afectată în mod negativ de OMG-uri, uh, și se pune și problema etichetării alimentelor care conțin OMG-uri. Comisia trebuie să confirme că o acordă o prioritate protecției biodiversității și agriculturii biologice pentru a asigura securitatea alimentară și cred că reforma PAC-ului reprezintă o oportunitate bună de a fi cât mai exacti și pentru a ține cont de obiectivele de securitate alimentară și reducerea costurilor producției. Și pe de altă parte, trebuie să dăm prioritate protecției biodiversității. Cred că Comisia trebuie să clarifice exact care sunt criteriile pe care le folosește în politica sa de calitate în domeniul producțelor agricole, producția consumatorilor sau uh, servirea unor, com- unor interese comerciale, pentru că dă, că dă prioritate protecției consumatorilor, atunci trebuie să aibă criterii clare în domeniul politicilor de calitate, dreptul consumatorului de a hotăra dacă îi este uh, protejată sănătatea, dar și valorile sale etice când cumpără un produs uh, este important. Și cred că de aceea calitatea... Niculescu, poi finito. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Nicholson, câteva observații și apoi o întrebare. Domnule comisar, ați avut dreptate când ați vorbit despre birocrație. N-ar fi de bună ca de fiecare dată când avem un, când uh, adoptăm un regulament sau când renunțăm la un regulament uh, pentru că este învechit, pentru a reveni la ceea ce au spus colegii, pentru că este o dificultate pe care o avem, să justificăm ce adoptăm aici, pentru că de multe ori o directivă este aplicată în mod diferit în diferite state membre și de aceea cred că de la centru trebuie să evaluăm puțin um, aplicarea pentru a ne asigura că este făcută corect. Am ascultat cu interes ceea ce ați spus că există 136 de ferme în Brazilia care au licența pentru a exporta carne de vită spre Europa. E interesant și ne vorbiți despre controlele stricte pe care le faceți. Dar știți, domnule comisar, înainte să fiți dumneavoastră comisar, funcționarii de la comisie au venit aici la comisie și ne-au spus că 10.000 de ferme în Brazilia um, aplicau reguli corecte și suntem sceptici tocmai datorită situației din trecut. Sunt de acord cu ceea ce a spus în legătură cu OMG-urile. Avem uh, dovezi și informații științifice și cred că trebuie să avem o abordare structurată strategică în domeniul uh, OMG-urilor. Și acum ajung la întrebarea mea și anume... Mr. New is not here today because if he was, I would have thought he might have raised this question because he's... Îmi trebuie să mă o refer uh, la faptul că ați confirmat uh, că în 2012, uh, pentru 2012 e nevoie de o restructurare și mulți agricultori cheltuiesc mii de euro pentru restructurare și pentru a se pregăti pentru anul 2012. Și trebuie să spunem lucrurile foarte clar, clare. În 2012 nu veți uh, mai oferi derogări, nu-i așa? Acest este important pentru investiții să se știe clar care va fi situația. Deci, interzicerea care va fi uh, impusă atunci trebuie să fie foarte clară pentru crescătorii de găini. Uh, și trebuie de asemenea să ne, ofer, să ne asigurăm că uh, ouăle oferite pe piață atunci vor fi suficiente. Domnul Niculescu are acum cuvântul. Ședinte, bine ați venit, domnule comisar. Uh, firește, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere cu privire la rolul important pe care inovația și progresul științific îl joacă în domeniul agriculturii Uh, desigur, în egală măsură trebuie să ne preocupe și îngrijorările care pot exista în rândul cetățenilor cu privire la utilizarea anumitor produse în uh, acest domeniu. Ați acoperit deja uh, partea legată de organismele modificate genetic. Întrebarea mea nu se va referi la acest subiect, ci la un fungicid care se numește initium și a cărui utilizare a fost aprobată de autoritățile din România în mod experimental pentru o perioadă de trei ani. Eu nu contest uh, legalitatea acestei aprobări. Uh, aprobarea a fost deplin legală pentru că există o autorizație a Autorității Europene pentru Securitatea Alimentară. Nu contest nici oportunitatea utilizării fungicidului în agricultură. Ceea ce contest este ceea ce consider că reprezintă o deficiență în procesul de aprobare și mai uh, Exact faptul că aprobarea nu a fost supusă unei verificări din partea unor cercetători independenți, cum uh, prevăd regulamentele în vigoare. Așa cum spuneam, utilizarea oricărui produs trebuie să fie din, uh, deasupra oricărui suspiciuni din partea cetățenilor și de aceea vă rog să comentați asupra acestui subiect. Al doilea punct, în privința transportului de animale, ați insistat asupra faptului că Întâi trebuie să aplicăm reglementările în vigoare, apoi să încercăm să găsim un cadru legislativ nou. Vreau să vă spun în ceea ce privește exportul de bovine către Rusia, că respectarea uh, regulamentelor europene este o farsă. Noi ne facem că verificăm ce, ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, iar Federația Rusă se, fa, verific, se face că respectă aceste reguli. În uh, privința regulilor, uh, standardelor ridicate de securitate a alimentelor din Uniunea Europeană, regulile sunt aceleași și în noile state membre și în vechile state membre. În același timp, subvențiile de care par, au parte producătorii sunt uh, mult mai mici în uh, est decât în vest, iar în prezent, în contextul dezbaterilor privind viitorul politicii agricole comune, multe voci spun că egalitate nu înseamnă, echitate nu înseamnă neapărat egalitate. Firește, nu este o problemă care să fie legată de portofoliul dumneavoastră, dar poate că aveți un uh, punct de vedere. Uh, un ultim punct, dacă puteți să ne oferiți informații în ceea ce privește verificările în curs în Republica Moldova în privința exporturilor de miere către Uniunea Europeană și dacă puteți să anticipați ce se va întâmpla în legătură cu această problemă. Mulțumesc!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 vin cu produse care sunt interzise în Europa și vând, le vând aceste produse. Așa că, domnule comisar, aș dori să știu ce părere aveți despre acest scandal din Ungaria în legătură cu aceste produse. Vă voi pune la dispoziție documente legate de acest caz. Lucrurile nu trebuie să se întâmple așa. Dar țin să mai subliniez odată că nu e vorba doar de țări arabe și aceste produse nu vin numai de acolo. Și mai doresc să vorbesc despre încă un punct. S-a propus ca, ca Uniunea Europeană să protejeze statele membre de importurile de produse periculoase, însă lucrurile nu trebuie să fie așa. Statele membre, ele însele, trebuie să se protejeze și să împiedice astfel, ca astfel de alimente să ajungă la consumator. E vorba de aspecte legate de alimente, de sănătatea animalelor și toate acestea ar trebui să fie verificate de autoritățile din statele membre. Dar de la dumneavoastră aștept informații, informații pentru cetățeni. Ei ar trebui să înțeleagă exact care este, cum sunt împărțite responsabilitățile în Uniunea Europeană și statele membre. Ar trebui să le fie clare aceste lucruri. Comisar... Domnul Simanski, un minut și domnul comisar, dacă dorește să reacționeze la ultimele întrebări, aveți cuvântul. Acum, domnule Simanski, un minut, vă rog. Moje, <clears throat> moje pytanie zadaję w imieniu grupy posłów EKR-u i ono nawiązuje... Mulțumesc! S-a pus aici deja o întrebare la care domnul comisar a răspuns, dar nu în mod satisfăcător. Este vorba de monitorizarea producției în Uniunea Europeană. Uh, Însă anumite state membre, șase la număr, au introdus anumite restricții. Și în răspunsul dat de comisie, sau răspunsul dat comisiei, s-a spus că interzicerea acestui produs uh, este bazată pe toxicitatea unei anumite proteine. E vorba aici de țări cum ar fi uh, Ungaria și Austria. Înseamnă că numai austriecii și maghiarii au dreptul să se plângă sau e, e periculos pentru toată lumea din Europeană? Așa că cred că trebuie să vedem la ce nivel se iau deciziile. O altă întrebare. Cât de departe va merge Um, Comisia pentru a permite statelor membre să decidă dacă nu voresc sau nu să aibă OMG-uri pe teritoriul lor. Mulțumesc, domnule comisar, dacă doriți să completați sau să reacționați la acest al doilea grup de întrebări. Vă mulțumesc că sunteți aici. Rămâneți pe poziții în această dezbatere foarte, foarte interesantă. Mulțumesc! Apreciez foarte mult toate aceste comentarii, vorba de un schimb de opinii care va ajuta pe toată lumea să facă ce e bine în interesul cetățenilor. Cred că cetățenii sunt cei mai importanți, cred cu tărie în acest lucru. Pentru mine e foarte interesant să mă găsesc aici și să ascult diferitele luări de poziții și diferitele uh, observații și sugestii pe care le-am primit și pe care le întâmpin cu bucurie. Acum, uh, iarăși, despre organismele modificate genetic, încă o dată vă spun, trebuie să fim foarte atenți la cum ridicăm această problemă. Am ascultat cu multă atenție comentariile făcute aici. Uh, într-adevăr, trebuie să avem o dezbatere cât se poate de obiectivă Uh, și o abordare globală. Nu putem să ne cantonăm uh, pe partea, să zicem așa, emoțională. Uh, multe dintre argumentele pe care le au tocmai au această tentă emoțională și se spune, de exemplu, că Cartofii sunt o legumă foarte importantă și ce se va întâmpla dacă ele se transformă în chipsuri sau nu. Au tot felul de uh, argumente. Se mai vorbește apoi și despre tăierea pădurilor, dar da, copacii sunt frumoși și iubim, însă ne trebuie și hârtie. Uh, uh, și bineînțeles că uh, informațiile de acest tip care fac apel la coarda noastră sensibilă pot să ne ducă în eroare. Uh, trebuie să avem o viziune absolut obiectivă și o dezbatere cât se poate de obiectivă pentru a calma puțin uh, dezbaterea, discuția și să purtăm o discuție pe baze inteligente și logice. Sperăm că și la comisie vom avea o astfel de discuție. În orice caz, dezbaterea uh, Uh, între DG Angri și Envy este tot așa una foarte bună, ca și la nivelul comisiilor respective, uh, pentru că, într-adevăr, Parlamentul a spus-o și a repetat-o că uh, Parlamentul dă Comisiei regulile jocului și noi respectăm aceste reguli. Bineînțeles că eu nu am dreptul să merg peste acest, să trec peste aceste reguli, nimeni nu-mi dă mie puterea unui cezar. Este foarte clar că trebuie să iau niște decizii și hotărâri absolut obiective pe baza dovezilor științifice și în consultări cu Consiliul și cu Parlamentul. Este exact ceea ce facem noi. Aceasta este rolul nostru și misiunea noastră. Trebuie să ne concentrăm asupra modalităților prin care putem să uh, șlefuim aceste reguli, norme, pentru ca să ne ajute să ne obținem obiectivele. S-au făcut o serie de observații legate de biodiversitate și așa mai departe. Nu vreau eu să mă amestec în aceste discuții pentru că nu sunt uh, om de știință, cercetător și eu ascult vocea experților. Eu cred foarte mult în uh, date, în date, în uh, experimente științifice. Este exact ceea ce ne trebuie trebuie să ne bazăm pe astfel de date și experimente științifice. Pe de altă parte, știu cu ce greutăți se confruntă industria agroalimentară din Europa când vine vorba de nutreți și furaje pentru animale. Pentru că noi nu avem astfel de producții în Europa și suntem tributari exporturilor. importurilor. Și este clar că unii dintre, unii dintre aceste export, importuri conțin și organisme modificate genetic. Este o chestiune cu care trebuie să ne uh, confruntăm uh, și bineînțeles că oamenii sunt interesați de acest subiect. În prezent uh, dorim să discutăm inclusiv cu Parlamentul o serie de propuneri legate de noile modalități de evaluare a prezenței prezenței scăzute a organismelor modificate genetic și a pragurilor de toleranță, să ne asigurăm că nu întrerupem uh, fluxul uh, de aprovizionare cu nutreți și să sporim sau creștem prea mult costurile la producția pentru agricultori. În ceea ce privește toleranța legată pentru uh, semințe, într-adevăr, nivelul de toleranță zero va rămâne, menți, va rămâne același și în viitor la semințe. Ceea ce privește controlul importurilor, iată o, un alt subiect care a fost evocat de multe ori, respect acest lucru. Statele membre sunt cele care au responsabilitatea de a controla granițele bazându-se pe standardele care au fost uh, uh, aplicate în mod omogen în Europa. Uh, în Ungaria au, au, au avut loc niște interceptări ale unor transporturi de mm, fructe, legume cu probleme și până la urmă este un succes, e ceva pozitiv pentru că am putut să identificăm acest lucru și acest lucru se vede și în planul de acțiune, în momentul în care apar probleme uh, într-o țară, pe tot cuprinsul Europei apoi se iau măsuri uh, pentru a ne asigura uh, că lucrurile cu lanțul de aprovizionare merg așa cum trebuie și să ne asigurăm că pesticidele sunt uh, uh, interzise sau, în orice caz, niveluri foarte mari de pesticide nu au ce să caute în alimentele noastre. În ceea ce privește uh, portețele găinilor. Am spus și am repetat că nu vor sta niciun fel de uh, restricții sau, uh, pardon, uh, derogări. Um, o să vedem ce se întâmplă cu aprovizionarea cu ouă ca și efectă al acestor hotărâri. Este exact de ceea ce mă voi ocupa și vă voi putea chiar transmite și face un raport în fața dumneavoastră a Comisiei Agri la momentul potrivit. În ceea ce privește lemnul de pin, nu am răspuns la o întrebare legată de acest lucru uh, mai înainte. E vorba, deci, de lemnul uh, și uh, de pin care este atacat de un anumit, o anumită insectă. Vom, am cheltuit milioane și milioane pe stârpirea uh, aceste, acestui uh, Uh, dăunător și o vom continua să o facem. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați dat. Facem Știu că trebuie uh, să plecați. Facem o foarte scurtă pauză pentru a ura la revedere domnului comisar și vă rog pe toți să aveți la dispoziție uh, cardul de vot pentru că apoi vom vota imediat. Deci suspendăm ședința un minut.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

même euh, que, que les, avec les câbles. Iniziamo. Vom relua. Nepala. Uh, ah, Mrs. Lulling is not here even. So no problem Mrs. at all. Mrs. Lulling is not here, so the voting should be easy. Ok, iniziamo. Vom trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, modalități de control din partea statelor membre în executarea competențelor de executare de către Comisie. Această propunere are obiectivul de a reglementa articolul 291 din tratat pentru tranziție de la vechea comitologie la noile reguli um, prevăzute de tratatul de la Lisabona în ceea ce privește actele de implementare sau de aplicare. Propunerea Comisiei, după cum am discutat data trecută, prevede alinierea automată al vechiului sistem de comitologie în noile norme de implementare conform articolului 291, care exclud complet Parlamentul din procesul de decizie. Consider important ca în ceea ce privește chestiunile din domeniul agriculturii, alinierea să se facă de la caz la caz pentru a evalua când există condiții pentru acte delegate și deci posibilitatea Parlamentului, a noastră, de a interveni în luarea de decizie. Am discutat deja acest dosar la fosta, la ședința trecută a comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru sprijinul manifestat acestei propuneri și acum trebuie să trecem direct la vot, pentru că am avut deja o dezbatere. Vă întreb doar dacă aveți puncte de vedere opuse. Dacă nu, considerăm avem anumite amendamente, deci nu putem considera adoptat textul. Sunteți gata să trecem la vot? Avem câteva amendamente rapide. Amendamentul 1. Să deschis votul. Să votăm direct. Albert a cerut cuvântul. Albert Des. No, tu sei în favor. Ah, bine. A, ah, ești pentru. Bine. Grupul PPE este pentru. Deci cine e pentru să ridice mâna? De favoare. Ce qualche contrario? Toată lumea e pentru, e cineva împotrivă? Abțineri? Bine, se adoptă în unanimitate. Articolul 7. Amendamentul 7. Tot ridicarea mâinii. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă în unanimitate. Trecem la amendamentul 8, tot așa. Cine-i pentru? Chi e contrario? Împotrivă? Se adoptă în unanimitate. Articolul 9 uh, a a fost anulat. Amendamentul 9. cine e pentru? Împotrivă. Nimeni. Se adoptă în unanimitate. Trecem la numărul 20. A favore. cine e pentru? Împotrivă? Se respinge și acesta. Articolo 10. Amendamentul 10. cine pentru? Se adoptă în unanimitate. Există voturi uh, împotrivă la amendamentul 10? Nu. Amendamentul 11. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Numărul 21. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum uh, la considerentul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Chi a favor? 3. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă articolul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mărul 5, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 6, pentru, împotriva, abțineri. Și acum votul final al raportului. cine pentru? Împotriva? Nu-i nimeni împotriva? Foarte bine. Veți doriți să verificăm? Abțineri? Bine, putem spune că se adoptă în unanimitate. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! Și acum ne pregătim pentru ședința de mâine. Bine, articol, andiamo al punto 7. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Mandatul pentru discuțiile trilaterale privind proiectul de buget 2011. Doamna McGuinness este raportor. Săptămâna trecută, Comisia și-a publicat proiectul de buget pentru 2011. Doamna raportor pentru aviz McGuinness a făcut un efort mare pentru a analiza uh, sumele afectate pentru agricultură și ne va prezenta pe scurt analiza sa. Dar, înainte să dau cuvântul doamnei McGuinness, aș dori să vă informez în legătură cu termenele pentru abordarea acestui, adoptarea acestui aviz. Comisia pentru buget își va adopta raportul pe 2 iunie. Deci, nu vom avea timp pentru a ne adopta avizul conform uh, procedurilor normale. Doamna McGuinness își va trimite, va trimite în engleză proiectul său de aviz săptămâna viitoare. Pe 10 mai și deci trebuie să fixăm data limită pentru depunerea amendamentelor pentru 18 mai, pentru a ne putea adopta avizul pe 1 iunie. Și probabil că traducerea în celelalte limbi nu va fi disponibilă până pe 18 mai. Deci, recapitulez. Distribuirea proiectului de aviz pe 10 mai Termenul pentru amendamente 18 mai ora 12, adoptarea avizului pe 1 iunie, adoptarea raportului în Comisia pentru Buget 2 iunie și apoi um, discuțiile trilaterale pe 30 iunie. Acum are cuvântul doamna McGuinness pentru a ne prezenta pe scurt avizul său. Vă rog. Thank you, Chair, and thank you for clarifying. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine că ne-ați spus că avem un calendar, într-adevăr, foarte strâns pentru acest aviz. Titlul uh, comisiei este uh, Ieșirea din criză. Cred că este adevărat, uh, criza afectează foarte mult și agricultura, bugetul de asemenea. În ceea ce privește cheltuielile privind resursele naturale, inclusiv măsurile de piață, ajutoarele agricole și mai departe, avem 44,7% din plăți și în termen de angajamente 41%. În ceea ce privește uh, păstrarea resurselor naturale, au fost uh, plătiți 58 de miliarde și angajamente de 50 de miliarde de miliarde iar pentru celelalte măsuri s-au alocat răsfășiri 45 și 43%, mediu și uh, pescuit uh, aproximativ jumătate. Bugetul 2011, 851 de milioane, aceasta este marja, o sumă anticipată și uh, în trecut așteptările comisiei legate de cheltuieli uh, Uh, se bazează și pe evoluția pieței, pe creșterea prețurilor. Sperăm că acest lucru se va reflecta într-adevăr pe piață, cel puțin în sectorul lactatelor, dar nu suntem siguri, așa că suntem prudenți. În ceea ce privește disciplina financiară pe 2011, această problemă nu revine Uh, acum la ordinea zilei, va reveni probabil în 2011, pentru că Comisia până pe 31 martie va trebui să ne dea uh, o idee. În orice caz, pentru 2011 se va uh, evoca acest lucru. Aș dori să atrag atenția colegilor că pentru 2012 am votat într-adevăr disciplina financiară, însă totul depinde de felul în care evoluează piețele agricole. Comisia vorbește despre faptul că marjele confortabile de la începutul politicii comune s-au terminat. Situația s-a schimbat. Comisia a spus că pentru 2012-2013 va fi nevoie de disciplină financiară. Citez. Întrebarea este cât și nu dacă această disciplină financiară se va aplica Uh, pentru a ne asigura că nu vor exista uh, creșteri suplimentare ale bugetelor din cauza cheltuielilor suplimentare ale statelor. Este vorba aici de statele membre, cât și cele uh, noi mai vechi și mai noi, um, care trebuie să fie foarte atente la cheltuieli în lumina reformelor politicii agricole comune și trebuie să fim atenți cum transmitem aceste mesaje și fermierilor. Într-adevăr, în 2010 se preconizează scăderea cu 42% a cheltuielilor și în continuare până la 40% pe 2013. Măsurile de piață vor scădea aproximativ un miliard de euro, se preconizează. Aceasta include și 300 de milioane pentru sectorul ă, lactatelor pe 2010, lucruri pe care noi le-am dorit și colega Ieglă a dorit acest lucru foarte mult cu precădere. Dacă e să comparăm bugetul pe 2010 cu cel din 2011, măsurile și cheltuielile de piață vor deci scădea foarte mult de la 7,4% actual la 5,6% pe anul 2011. Însă, încă o dată, este vorba de așteptări și previziuni, în special în ceea ce privește piața, dar totuși piața lactatelor se va prezenta mult mai bine în 2011, se pare. În orice caz, trebuie să fim jurisprudență. așa să știu ce crede și domnul comisar, pentru că nimeni nu a prezis uh, de grigolada prețurilor, creșteri foarte mari urmate de uh, scăderi foarte mari, așa că trebuie să știm ce se va întâmpla și cum va reacționa dacă va fi o criză în 2011. Mă refer la criza prețurilor. Bineînțeles că orice problemă trebuie să fie dezbătută și aici la Parlament și rezolvată. Dacă prețurile continuă să scadă, ne trebuie niște plase de siguranță pentru a putea să facem față problemelor. Ceea ce privește laptele și lactatele, aș dori să fac câteva clarificări. Am făcut lobby pentru această linie bugetară de 300 de milioane și Comisia a spus că E vorba de o măsură unică destinată exclusiv uh, sectorului lactatelor și uh, Comisia a încercat să comunice pe această uh, temă și s-a decis alocarea directă a banilor la producătorii de lactate. Până acum, 12 milioane din 300 au fost alocate, alocate direct fermierilor, producătorilor de lapte. Uh, Trebuie să vedem dacă nu cumva e nevoie de o linie bugetară permanentă aici și nu de ceva temporar. Comentariile sunt binevenite. În ceea ce privește bilanțul de sănătate și implicațiile pentru bugetul 2011, există prevederi legate de cheltuieli specifice în cadrul statelor membre un buget de 426 de milioane a fost uh, alocat acestor măsuri, iar la articolul 86 se vorbește foarte clar ce bani și fonduri sunt disponibili la nivelul statelor membre pentru ce măsuri și când vorbim de bugetul 2011 avem de-a face cu cifre foarte interesante. 91% din Um, ajutoarele directe vor fi decuplate de producție, iar anul acesta vorbim de 85%. Deci continuăm cu această inițiativă privind decuplarea plăților. Uh, există o creștere a ajutorilor directe, 638 de milioane cuplate și necuplate și creșterea a fost foarte semnificativă la nivelul plăților directe în statele membre, care uh, știm foarte bine că vor fi Eh, progresiv eliminate până în 2013. În bugetul 2011 se prevăd măsuri legate de fermierii defavorizați, printre altele. Există un program aparte eh, aici și ar trebui să încurajăm statele membre să participe la astfel de acțiuni. În ceea ce privește schema sau lanțul alimentar, există o creștere în bugetul pe 2011 Astăzi, statele membre pot să opteze să nu participeze la această food scheme, de fapt, uh, dar uh, există niște stimulente financiare. Este vorba de uh, alimentele la școală. O serie de state au cerut să beneficieze de această linie bugetară și cei care doresc să participe la acest program o pot face. Există buget în ceea ce privește măsurile fitosanitare, s-a înregistrat o scădere de la 374 la 345 de miliarde alocați, deci pe măsuri sanitare, fitosanitare. Încă o dată trebuie să fim atenți, pentru că nu știm cum evoluează epidemiologia și bolile. Încă o dată mi-aș pune probleme legate de uh, cumpătarea unei astfel de decizii. Noi am sugerat o serie de proiecte pilot în domeniul agricol și uh, am primit o serie de răspunsuri de la foști, foștii comisari de resort. Aș vrea să știu ce se preconizează acum cu noua comisie. Într-adevăr, uh, e vorba de o nouă procedură mă refer la măsurile executate de comisie, calendarul este foarte, foarte strâns. Trebuie să spun că comisia noastră trebuie să fie foarte atentă la buget în general, nu numai pe 2011 și ce se va întâmpla până în 2012-2013. Ne așteaptă vremuri grele din punctul de vedere al bugetului și trebuie să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Și, bineînțeles, aștept și comentariile colegilor. Vă mulțumesc! Grazie, grazie, onorevole. Vă mulțumim, doamnă McInnes. Suntem absolut de acord în legătură cu această nevoie de a monitoriza în mod continuu situația. Are cuvântul acum domnul Stefan Lufol, vă rog. Uh, Mulțumesc și eu felicit pe doamna Meghines pentru activitatea depusă și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o, însă aș dori să atrag atenția Comisiei. Uh, există anumite marje în bugetul 2011 care preia, provin de la fondul de gestionare a piețelor. Eu mă pun următoarea întrebare, și anume, cum poate Comisia să anticipeze o evoluție atât de pozitivă a piețelor agricole pe anul viitor, pentru a ne justifica o asemenea scădere a fondurilor dedicate gestionării piețelor. Și pun aici întrebarea uh, inclusiv Comisarului pe Agricultură, nu putem să mușamalizăm această chestiune. Ne trebuie, într-adevăr, o explicație din partea Comisiei, să ne spună care sunt motivele pentru care a luat o astfel de măsură. Piețele continuă să fie în cădere liberă, iar mecanismele noastre de intervenție sunt cum sunt. Am discutat uh, mai devreme, s-am auzit despre cereale, uh, așa că vreau într-adevăr, doamna Meghine, să fie atentă și la acest aspect. Am avut o dezbatere și la Strasburg și am pus o întrebare comisarului legată de faimosul fond lactate, 300 de milioane de euro. Mi-a spus că 12 milioane au fost deja utilizate. Cred că aici, la Comisia Agri, ar trebui să cerem Comisiei Europene să ne uh, facă un bilanț, pentru că nu e vorba de puțini bani aici. Sectorul se confruntă cu mari probleme și ar vrea să știm cum se cheltuiesc acești bani și să, deci, să punem accentul și pe aceste chestiuni în cadrul dezbaterii, însă cu o dată atregă atenția asupra scăderii fondului de gestionare a piețelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Stefan. Are acum cuvântul Franz Garcia. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero es agradecer a la señora McGuinness su Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Guinness pentru munca depusă. Cu siguranță are o sarcină dificilă. Nu există destui bani și timpul trece foarte repede în defavoarea ei. Dacă observăm care a fost impactul asupra fermierilor după negocierile ce au avut loc în cadrul OMC în, ultimul, în ultimii ani, observăm că există o problemă în ceea ce privește controlul la nivel comunitar. Cred că a sosit timpul ca noi, în cadrul Comisiei Agri, să facem un pas înainte. Sugerez ca în viitor va trebui să ne axăm foarte mult pe proiectele comunitare și cred că avem nevoie de un proiect pilot pentru a face acest lucru, și anume de, informa- de campanii de informare. Trebuie să ne adresăm asociațiilor de consumatori și asociațiilor de producători. Trebuie să ne asigurăm că putem să transmitem acele informații pe care le considerăm importante pentru consumatori. Ei trebuie să știe care e diferența dintre un produs și celălalt, de ce produsele au prețuri diferite. Dacă am fi de acord asupra unui proiect pilot, atunci acesta ar putea ajuta Comisia în viitor pentru a exista campanii foarte largi explicația diferenței între diferite produse în ceea ce privește calitatea, bunăstarea animalelor, standardele de mediu. Toate aceste informații ar proteja consumatorii din Uniunea Europeană și producătorii. Consumatorii vor fi mai informați, iar noi îi vom ajuta să decidă mai bine. Sistemul va deveni mai transparent și mai democratic. Aceasta este propunerea mea. și să discutăm și despre importanța efortului economic care se face în ceea ce privește etichetarea. Mulțumesc. Urmează domnul Niculescu. Președinte, îi mulțumesc doamnei Meghinis pentru prezentarea făcută și pentru uh, Uh, ideea domniei sale de a solicita din partea colegilor puncte de vedere cu privire la posibilele programe, proiecte pilot. Uh, doresc și eu să sugerez un uh, program pilot cu privire la înființarea unui program de tip Erasmus pentru tinerii fermieri, care să urmeze modelul programului Erasmus pentru tinerii întreprinzători, însă cu obiective specifice Sigur că, la fel ca și tinerii întreprinzători și tinerii fermieri, care sunt tot întreprinzători, au nevoie de acces la bune practici într-un cadru transfrontalier, însă cu obiective specifice legate de domeniul uh, în care își desfășoară activitatea, pentru că vorbim despre un domeniu specific. De altfel, împreună cu mai mulți colegi, cu Michel Dantin, cu Ciobo Tabaidi, cu Esther Erans Garcia, am inițiat o declarație scrisă pentru înființarea unui astfel de program și profit de ocazie pentru a vă ruga să semnați această declarație. Mulțumesc mult! Grație, Nicolescu. Mulțumesc, domnule Niculescu. Luis, ai cuvântul. Senhor Presidente, eu posso prescindir porque a minha intervenção ia no preciso sentido da intervenção que acabou de... Domnule președinte, em legătură cu o que a spus domnule Foll, sunt absolut de acord cu dânsul și doresc chiar să subliniez și mai mult ceea ce a spus, pentru că eu cred că perspectivele prea optimiste în legătură cu uh, evoluția pieței din partea Comisiei mă îngrijorează și de aceea cer explicații Comisiei. Domnul Sikirieschi, vă rog. Foarte pe scurt. Avem uh, informații Informații în ceea ce privește revizuirea bugetului. Aceasta va avea loc. Vă mulțumesc. Grazie. Eu direi... Mulțumesc. Eu aș spune mai întâi să dăm cuvântul uh, reprezentantei comisiei, doamna Cristin Potman, și apoi colegii McGuinness din nou. Vă rog, are cuvântul reprezentanta comisiei. Signora Cristina Portman, a te. Thank you, Mr. Chairman. Yes. Mulțumesc, domnule președinte. Mul- îi mulțumesc doamnei McGuinness. Cred că audierea de săptămâna trecută a fost de ajutor, în a explica situația. Înainte să mă întorc la comentariile de astăzi, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că astăzi pe cât timp uh, lucram aici, am trimis uh, documentul de lucru pentru buget la DG Agri, pe care de obicei îl trimitem comisiei care se ocupă cu fondurile. Așa că astăzi am trimis întregul document și comisiei dumneavoastră și raportorilor, așa că acesta vă va sta la dispoziție. Acolo vor exista toate detaliile de care este nevoie. câteva comentarii pentru cele mai importante puncte pentru dumneavoastră și anume așteptările de pe piață și de ce Comisia a venit cu un buget care este văzut de mulți dintre dumneavoastră ca fiind mult mai mic decât cel din anii trecuți. E adevărat, principalul motiv e că bugetul pentru lactate este cu 840 de milioane de euro mai mic. E vorba de un, bu- de un buget de 400 de milioane în cadrul lactatelor și 80 de milioane dintre acestea sunt pentru lapte în școli. De ce? Pentru că atunci când comisia făcea bugetul, nu existau, nu existau intervenții atunci când noi lucram asupra acestor documente. A existat o perioadă de intervenție prelungită anul trecut și a început și în acest an. Cam la asta se aștepta comisia și cred că sunteți de acord că piața lactatelor arată foarte diferit anul acesta față de anul trecut. Cum vom ține cont de orice criză care ar putea să apară? Cred că ați observat că noi intenționăm să existe o scrisoare de Uh, cu amendamente în ceea ce privește anul viitor și noi sperăm că vor fi luate în considerare dif- uh, diferite, vor fi luați în considerare diferiți factori. Și cam asta e situația în care ne aflăm. Mai există și o limită de 719 milioane. Aceasta ar putea să fie mai jos după trimiterea scrisorii dar în eventualitatea unei crize, Comisia poate să propună un buget modificat. Depinde de autoritatea bugetară. În ceea ce privește fondul pentru lactate, vreau să spun câteva cuvinte. Din data de 31 martie, doar două state membre au făcut plăți și acestea uh, au... Uh, și acestea au declarat acest lucru la 20 aprilie. Ei trebuiau să notifice comisia ceea ce, ce, ce trebuie să facă. Data de 30 iunie este termenul limită pentru această măsură. Și așteptăm să vedem cifrele pentru aprilie, mai și iunie, adică atunci când cele 300 de milioane ar trebui să fie plătite. Acestea sunt detaliile pe care vi le putem da până atunci, dar așa cum a spus doamna McGuinness, stat, statele membre au spus ce au de gând să facă cu aceste sume. Cam atât despre fondul pentru lactate. Cât despre proiectele pilot, voi lăsa cuvântul colegilor mei. Mulțumesc. E adesso direi la parola a... Vă mulțumim și acum are cuvântul colega Merit McGuinness. Be brief, uh, following the... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau ca comisia să țină cont de îngrijorările acestei comisii și anume în ceea ce privește optimismul de pe piață și noi am vrea să împărtășim această opinie Știm că limita este de 400 de milioane în cazul unei crize, așa că trebuie să știm că va exista o sumă mai mică de bani în cazul unei crize. Mulțumesc din nou Comisiei pentru clarificarea fondului de lactate. Va fi plătit până la sfârșitul lunii iunie. Ar mai fi o întrebare nu pentru acum, dar atunci când există o criză, fermierii au nevoie de bani imediat. Trebuie să ținem cont de acest lucru și voi vorbi acum despre proiectele pilot. Îi doresc pe cei care au sugerat acest lucru să îmi trimită un e-mail. Mulțumesc pentru ambele idei și pentru proiectul Erasmus, Cred că agricultura nu ar trebui să fie exclusă din acest domeniu, așa că e o idee foarte bună să o includem și și informații mai multe pentru un consumator în ceea ce privește standardele și produsele este foarte bună. Le mulțumesc colegilor care au participat și suntem deschiși în ceea ce privește proiectele pilot. Și încă o dată să accentuez ce îngrijorări are comisia noastră în ceea ce privește dezvoltările de pe piața agricolă. Ne vom, vom discuta din nou în octombrie anul viitor. Mulțumesc încă o dată pentru ajutor. Grație. Bine, vă mulțumim, doamnă McGuinness. Dacă nu aveți alte observații, așa vom face, situația va fi sub control. Și atunci trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume informare din partea Comisiei privind comitologia în domeniul vinului ecologic. Și acum aș dori să precizez faptul că, în ceea ce privește comitologia, Comisia a propus anumite modificări ale regulamentului C889 din 2008 în scopul de a fixa reguli clare pentru aplicarea regulamentului Consiliului 834 din 2007 în ceea ce privește anumite reguli în domeniul vinului ecologic. S-a hotărât că Comisia să uh, informeze Comisia noastră în legătură cu decizia luată de Comitetul de Gestiune în domeniul vinului pe 26 aprilie în legătură cu anumite modificări ale regulamentului privind vinul ecologic. Dar acest comitet nu a luat încă o decizie, dar ne bucurăm să avem printre noi uh, reprezentantul Comisiei pentru a reprezenta această propunere. Iată un caz concret care demonstrează importanța pe care o are comitologia în deciziile Parlamentului. Știm și Comisia ne-a informat de acest lucru, îi mulțumim pentru prezență și dorim ca astfel de informări să existe în legătură cu toate temele delicate discutate în uh, ședințele de comitologie. Astfel, dau cuvântul domnului Ulot de la Direcția Generală pentru Agricultură pentru a ne prezenta această decizie. Vă rog! Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, după cum s-a anunțat, aș dori să vă informez în legătură cu situația lucrărilor pentru a ajunge la o normă europeană pentru vinificarea uh, strugurilor ecologici, o regulă europeană compatibilă cu standardele agriculturii biologice sau ecologice. Doresc uh, să situez acest dosar uh, în cadrul legislație în domeniul agricol. După cum ați spus, există în legislație un regulament pentru standardele ecologice, uh, regulamentul Consiliului 834 din 2007, uh, dar standardul european în domeniul uh, biologic sau ecologic are o lacună. Dacă domeniul vitei de vie este acoperit de acest regulament, vinificarea, deci producția vinului, a fost exclus din acest regulament până acum. Deci, Putem certifica struguri bio, dar nu putem certifica vin bio. Deci singura mențiune posibilă este acela de vin uh, produs din struguri uh, produși uh, biologic sau ecologic. Și aceasta este mențiunea de pe sticlele pe care le găsim în comerț. Obiectivul a fost fixat de planul de acțiune în domeniul agriculturii biologice. Acest plan de acțiune Um, a fost adoptat în 2004 cu obiectivul de a dezvolta o normă pentru vinificarea biologică și deci de a depăși această lagună, uh, această lacună în domeniul uh, legislativ. Și s-a discutat regulamentul Consiliului în 2007. Comisia, deci, a început prin a finanța un proiect de cercetare care s-a numit All Wine și a durat trei ani. S-a desfășurat în mai multe state membre și a inclus și experimente um, practice în peste o mie de ferme care produc vin din struguri bio și uh, de urma acestei cercetări am uh, obținut o bază științifică și apoi un proiect de text de regulament a fost discutat în anul 2009 de 5 ori în Comitetul de Reglementare al Agriculturii Bio. Și <clears throat> comitetul, care este comitetul de resort uh, pentru uh, a adopta acest regulament. Apoi, în 2010, Comisia a adoptat la începutul lunii aprilie o propunere privind regulile producției, producerii de vin bio. Și acest text se bazează pe discuțiile avute până acum și pe rezultatele proiectului de cercetare. Pentru a descrie această, pro, această propunere, aș spune că ne bazăm pe regulile generale de la Uh, Organizația Comună a Pieței Vinului. Nu există derogări, deci regulile practicilor enologice, regulamentul 606-2009, rămân valabile, dar schematic pot spune că regăsim în această propunere anumite restricții aplicate practicilor eonologice. Anumite practici nu sunt autorizate în domeniul uh, vinificării bio, pentru că se consideră că astfel uh, se modifică caracterul natural al produsului de origine și, în fine, există o lipsă de substanțe, lista de substanțe autorizate, aproximativ 40, pentru producția de vin. Acest proiect de regulament este pe ordinea de zi a Comitetului de Reglementare în domeniul agriculturii biologice. A fost pe ordinea de zi a unei prime ședințe pe 26 aprilie și va avea loc uh, o nouă ședință pe 18 mai 2010. Comisia dorește să vă informeze de faptul că există un risc să nu se ajungă la o majoritate în rândul statelor membre. Discuțiile au arătat că anumite aspecte tehnice nu sunt sprijinite de suficiente state membre. Deci, um, o chestiune tehnică este cea legată de cantitatea maximă de sulfiți care trebuie a să fie autorizată în vinurile bio și, în acest sens, propunerea Comisiei a fixat uh, o limită maximă diferită de la un tip de vin la altul, așa cum se întâmplă și în cadrul Organizației Comune de Piață, dar uh, această limită va fi mai scăzută în ceea ce privește vinurile biologice. Iată un element uh, care va distinge vinurile bio de vinurile tradiționale și statele membre sunt deci împărțite în legătură cu acest uh, prag maxim și de aceea riscăm să nu se ajungă la o majoritate. Dacă nu se obține această majoritate pe 18 mai, Comisia va aplica comitologia, așa cum există astăzi, deci conform deciziei Consiliului din 99. Uh, După 18 mai, dacă uh, Rezultatul votului este negativ în Consiliu. Comisia va trebui să-și transmită propunerea Consiliului. Consiliul va avea atunci trei luni la dispoziție pentru a lua o hotărâre și va trimite propunerea și Parlamentului European în scop informativ. Deci, astăzi vă informez în numele Comisiei în mod anticipat în legătură cu acest proiect, dacă el va fi declanșat, dacă votul în, în conform comitologiei este negativ. Obiectivul nostru este de a adopta o normă pentru vinul bio la timp înainte de, um, de recolta 2010 uh, pentru a putea deci să aplicăm încă de, de la obținerii recoltei uh, din 2010. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult uh, domnului Iulo din partea comisiei și avem câțiva colegi înscriși la cuvânt. Deci începem dezbaterea. Mai întâi Herbert Hoffman și apoi doamna Luling. Ja, danke. Ähm, ich hatte sehr... Mulțumesc. În principiu, mi se pare foarte bine că va fi reglementat și vinul ecologic și nu doar struguri ecologici. S-a vorbit foarte mult și în ultimul timp despre cantitatea de sulfiți din vin. Și reprezentantul comisiei a spus chiar acum că, în funcție de cantitatea de sulfiți, poate fi identificat uh, vinul ecologic. Însă ce legătură au acestea? Este doar o... în producerea de, de vin ecologic, dar și tradițional, sul... cantitatea de sulfit se folosește cam în același mod. Și de aceea cred că e nevoie în această situație de reglementare. S-ar putea, de exemplu, ca iarna, când nu se mai poate interveni cu diferite uh, substanțe pentru protejarea plantelor, să crească cantitatea de sulfiți. Așa că această, de aceea există această uh, scădere drastică a cantității de sulfiți în propunerea Comisiei. în anumite state membre vor exista probleme din această cauză. Și a doua problemă este următoarea. Se, comisia a propus o scădere a, a temperaturii. Dacă se dorește stabilizarea prin căldură, atunci trebuie să se aleagă această temperatură la care se poate stabiliza vinul și nu la care microorganismele sunt nimicite. Și aici mai trebuie să se lucreze și cred că dacă se vor lua în considerare aceste două puncte, se va ajunge rapid la un rezultat în comitologie. la parola, Mulțumesc, Herbert. Acum are cuvântul doamna Luling. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că în intergrupul uh, pentru viticultură am discutat această uh, chestiune și eu uh, am pus chiar o întrebare scrisă comisiei la care nu am primit o răspundere satisfăcătoare. Eu cred că trebuie să se spună clar că trebuie să se poată produce vin bio în fiecare regiune viticolă și în fiecare an, inclusiv în condiții meteo extreme și pentru toate tipurile de de, de toate soiurile. Și problema folosirii sulfiților, dacă dorim să limităm cantitatea lor, trebuie să știți că această limitare va duce la distorsionări ale concurenței. Pentru că dacă dorim să impunem valori limite mai mici, ceea ce nu servește protecției sănătății. Din potrivă, o folosire insuficientă a sulfiților riscă să favorizeze dezvoltarea unor substanțe suspecte din punct de vedere sanitar, pentru a obține aceeași calitate și aceeași capacitate de păstrare, vinurile bio cele tradiționale ar trebui să aibă aceeași cantitate de sulfiți. Deci nu există soluții alternative la folosirea sulfiților. De a, iată de ce, dacă Comisia dorește să facă ce are de gând să facă, va distorsiona enorm de mult concurența și deci nu va servi interesele consumatorilor. Am primit și o poziție a profesioniștilor din domeniul viticulturii în germană care spune Bioweinen Exist din, există două motive și în ceea ce privește cantitatea de sulviți și acestea arată că nu se ajunge la un rezultat concludent. Și de aceea, având în vedere clima din Europa, considerăm că asemenea reglementări ar duce la distorsionarea concurenței. Point și mai există un al doilea element despre care a vorbit și domnul Dortman. Da, punct. Un al doilea punct este următorul și anume că noul regulament printre altele, mai duce și la o scădere a temperaturii, a temperaturii la maxim 65 de grade și la o altă temperatură pentru încălzire rapidă, pentru stabilirea biologică a vinului și lucrurile așa sunt făcute în practică. Deci, de aceea cred că nu trebuie să facem ceea ce dorește Comisia și trebuie să ne asigurăm că nu vom uh, distorsiona și mai mult concurența între diferitele regiuni și diferitele soiuri sau diferitele structuri de producție. De aceea nu trebuie să impunem limite care riscă să facă ca vinele să-și piardă uh, prospețimea și capacitatea de păstrare. Uh, astfel am avea un dezavantaj comercial și în uh, comparație cu vinurile din țări terțe. Sper că Comisia își va da seama că greșește. Interven- Dacă nu există alte intervenții, Înainte de a da cuvântul domnului Lot pentru a răspunde, aș dori să fac observație în legătură cu metoda și nu pe fond. Este fundamental ca Comisia, dacă vine astăzi aici pentru a ne prezenta propunerea, să o facă înainte să fie luată decizia. Pentru că a venit aici, la Comisia pentru Agricultură, pentru a ne prezenta o decizie deja luată, nu ni se pare foarte interesant. În ceea ce privește contribuția pe care ar putea avea Parlamentul. Astăzi s-a întâmplat ca Comitetul de gestiune în domeniul vinului nu a luat o decizie, de aceea ne bucurăm că ne-a putut aduce contribuția prin intervențiile mm, dom- domnului Dorfa și doamnei Ruling, dar ne-am bucurat foarte mult și conform regulilor actuale să există această disponibilitate măcar pe temele cele mai sensibile din punct de vedere politic. De exemplu, știm că există deja comitete de gestiune prevăzute pentru această lună care vor schimba în mod semnificativ uh, regulile Consiliului în sectorul legumelor și fructelor și am dorit să știm ceva mai multe în legătură cu ce urmează să decide Comisia. Chiar dacă nu vom avea cu adevărat un rol pe fond. Vă rog, mulțumesc, domnule Ulo, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca reacție la cele două intervenții pe care tocmai le-am ascultat, um, este o serie de probleme tehnice de, înainte de toate, în ceea ce privește deci temperatura. Într-adevăr, aici uh, tratarea prin căldură sau termică este posibilă pentru vinurile numite tradiționale sau uh, convenționale, fără a pune vreo limită acestui tratament termic. Însă, pentru vinurile bio am dorit o, o limitare ca să nu existe o sterilizare completă a produsului pentru a păstra caracterul original și fermentul sau fermenții naturali prezenți și ca ele, ei se poată să fie valorificați așa cum trebuie. Deci, comisia a propus 65 de grade, prag maxim, uh, Uh, destul de înaltă această temperatură, însă este una pe care o um, aplică foarte mulți viticultori astăzi și nu cred că e o problemă pentru vinurile bio. Ceea ce privește sulfiții, o problemă care este mult uh, dezbătută, este adevărat că pentru vinurile convenționale avem un prag maxim o limită maximă de 150 de miligrame pe litru pentru vinurile roșii seci, 200 de mililitri pentru vinurile albe și roze tot seci. Pentru vinurile foarte dulci poate să se meargă până la 400 de miligrame pe litru. Iată, deci, limitele pentru vinurile convenționale. Însă cercetările au arătat că în toate regiunile europene uh, producătorii de vin din struguri bio uh, sunt capabili să facă vin fără a uh, face recurs la aceste valori maxime. Aceste lucruri au fost dovedite nu uh, prin analiza unui eșantion foarte mic, ci nu, e vorba de o, un studiu care a vizat mai multe mii de exploatații viticole. Și deci avem o limită de poate 60 care poate să fie aplicată inclusiv în, în regiunile mai defavorizate pentru producția de vin, mă refer la nordul Europei. Ehm, discuțiile și dezbaterile au arătat că fixarea unei valori maxime destul de uh, drastice, uh, deci până la 50%, poate să creeze probleme unor uh, cultivatori care poate nu stăpânesc așa de bine tehnicile sau în cazuri mai aparte, condiții mai grele. Iată de ce că această reducere foarte mare, 33% pentru vinurile roșii seci, 100, de la 150 la 100 de miligrame pe litru și 25% reducere la vinurile albe, de la 200 la 150 de miligrame și apoi pentru vinurile foarte dulci, un conținut ridicat de zahăr care au nevoie de mai multă stabilizare, deci de mai mulți sulfiți, această reducere este mult mai scăzută de numai 30 de miligrame, adică vinuri cum ar fi ice wine, uh, vinul uh, uh, rece, înghețat, poate să ajungă până la 70 ceea ce este absolut necesar. Nu știu dacă aceste cifre și date sunt realiste sau pragmatice. Am auzit criticile care au fost uh, emise aici, cred că nu trebuie să ne te fie teamă de aceste cifre, nici viticultorii nu trebuie să se temă, teamă de aceste cifre și date statistice. Cred că poți să produci astăzi uh, foarte bine vin bio, respectând normele și pragurile maxime, însă ce se întâmplă când vremea e foarte proastă în anumiți ani de producție. Și aici Comisia a propus o regulă numită de flexibilitate în condiții climaterice excepționale, producătorii, viticultorii în situații excepționale, într-un an foarte prost, au posibilitatea să uh, mărească conținutul de sulfiți uh, până la limitele maxime autorizate pentru vinurile convenționale. Astfel, uh, toți viticultorii europeni care pot să producă vin din struguri bio astăzi uh, au posibilitatea, în cadrul legislației uh, actuale, să respecte această legislație fără probleme. Și aici avem nu numai o bază științifică care a fost testată pe teren, dar avem și o comparație care poate fi făcută cu uh, standardele private din Europa sau din alte țări. E vorba de regiunile meridionale, dar și regiunile mai puțin favorizate, nordul Europei, de exemplu. Aceste norme sau standarde private nu con- prevăd uh, uh conținut de sulfit mai mare decât cel prevăzut de comisie. Din potriva, aș spune că ei sunt încă și mai stricți decât propunerea comisiei, deci propunerea noastră ni se pare absolut realistă și ne va permite în sfârșit să avem o definiție a vinului bio la nivel european. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor! Siamo la comis Bine, mulțumim comisiei și aș spune acum că dacă nu există alte observații, putem să întrerupem lucrările noastre în timp util. Doamna Luling, doriți să luați cuvântul, vă rog. Uh, uh, um, Doar ceva mai doresc să adaug, domnule președinte. Eu îi cred pe producători, pe cei din domeniul vinului, care ne spun care sunt problemele și ce va duce la distorsionarea concurenței. Și după această discuție, cred că ar trebui ca Comisia să se gândească mai mult. Trebuie să mă întreb dacă există cunoștințele de care e nevoie pentru a uh, Uh, hotărâ aceste lucruri. Există experți în acest domeniu și Comisia trebuie să fie atentă la ce au aceștia de spus. Grazie ancora, Madame Luling. Allora, ci ved- Mulțumesc încă o dată, doamnă Luling. Ne vedem la ora 15 pentru atelierul nostru în legătură cu funcționarea fierei agroalimentare.